calm în sală, vă rog să luați loc în așa fel încât să ne începem munca. Doamna Lina are un punct de ordine. Just to announce that the horse transportation declaration number 54 Vreau să vă vorbesc despre declarația numărul 54 unde există suficient de multe semnături și vreau să mulțumesc tuturor celor care au semnat această declarație scrisă. Este o veste foarte bună pentru noi.